Procesul uh, verbal al ședinței de ieri este disponibil. Există obiecții? Văd că nu. Prin urmare, procesul verbal este adoptat.